Încă o dată. Suntem obligați la începutul sesiunii plenare să revenim cu gândul la victimele inocente ale unui act terorist. o capitală a Uniunii Europene, a fost afectată, Londra, iar victimele au fost din diverse țări. Dar terorismul a lovit și a omorât și în afara granițelor Uniunii Europene. A avut loc un atac la Parlamentul din Teheran și nu putem să nu denunțăm și acest atentat oribil. Știm foarte bine că libertatea și democrația trebuie să rămână valori puternice, majore în fața terorismului. Nu ne vom schimba modelul de viață. Vom continua ca până acum noi, europenii, până când vom învinge în lupta cu terorismul. Acestea fiind spuse, vă invit acum să purtăm un moment de reculegere în memoria victimelor de la Londra și de la Teheran. Cari colegi, prima... Dragi colegi, înainte de deschiderea sesiunii plenare, doresc să exprim preocuparea noastră în legătură cu soarta avocatului Taner Kiric, președintele Amnesty International în Turcia, arestat de autorități miercurea trecută împreună cu alți 22 de activiști. Cerem autorităților turce ca Tanerchiriș să fie liberat imediat, precum și celelalte persoane arestate, și să se renunțe la toate acuzațiile la adresa lor dacă nu există dovezi clare ale implicărilor în levoitura de stat de la sfârșitul iulie 2016. Doresc să reafirm faptul că Europa este un spațiu al valorilor și al libertății. Noi vor fi întotdeauna de partea celor care luptă pentru a apăra drepturile omului. Europa luptă pentru a proteja libertatea de exprimare în întreaga lume. Iată de ce doresc să exprim preocuparea noastră în urma arestării din această dupămasă a liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny și a multor susținători ai lui care îl însoțeau. Să nu uităm și multe alte cazuri care fac obiectul unor violențe și discriminări în numele unor valori pe care le sprijinim și pe care le apărăm. Vreau să subliniez de asemenea faptul că Wajin Alatalul, arestat Um, pe un aeroport în Arabia, în uh, Arabia Saudită a fost eliberată fără a fi acuzată. Dichiaro. Declar acum deschisă sesiunea plenară a Parlamentului. Um, proiect, procesul verbal adoptat pe 31 mai și și 1 iunie sunt disponibile. Aveți observații? Considerăm procesul verbal astfel adoptat.